Der Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung ist wieder auf. Stimați colegi, reluăm ședința. Minuta sesiunii de ieri și textele adoptate sunt disponibile. Aveți obiecții la minuta, la procesul verbal? Se pare că nu, așa că aprobăm procesul verbal. Am de asemenea un anunț cu privire la componența comisiilor și delegațiilor. Am uh, primit următoarea propunere din partea PPE cu privire la Comisia FAM. Domnul Filip Juvan nu mai este membru al acestei comisii. Aveți comentarii cu privire la acest anunț? Dacă nu, adoptăm această propunere. Următorul punct de pe ordinea de zi uh, constă în dezbateri cu privire la cazurile de încălcare a drepturilor omului, democrației și statului de drept. Vom discuta despre cazul Pakistanului, uciderea lui Shabaz Bati, ministrul pentru minorități, și dau acum cuvântul uh, autorilor acestui raport, începând cu domnul Lambert. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Cu toții am fost ocai pe în profunzime de asasinarea ministrului Shahbaz Bati. Nu doar pentru că e o persoană foarte cunoscută aici la Parlamentul European, deoarece ne-a vizitat de mai multe ori, ci și pentru că această crimă este încă o crimă simbolică, cu un simbolism foarte mare, deoarece a fost lovit o persoană care lupta pentru reconcilierea tuturor minorităților în Pakistan. Vrem să ne transmitem condoleanțele nu doar familiei domnului Bati, ci tuturor familiilor victimelor atacurilor teroriste în Pakistan. Săptămâna aceasta au avut loc astfel de două atentate care au uh, ucis mai multe persoane și au rănit mai multe persoane decât atentatele de la Londra. Aceste intimidări și aceste atacuri subminează democrația în Pakistan și vedem de asemenea și modificări în anumite circumscripții demografice, în Cata, de exemplu, deoarece aceste intimidări îi fac pe oameni să părăsească anumite regiuni. E important să sprijinim și pe viitor uh, toată activitatea menită să sporească uh, înțelegerea și încrederea reciprocă și în Uniunea Europeană, din păcate, declarațiile ministeriale nu au fost la înălțimea așteptărilor. Deci noi așteptăm ca atât în Uniunea Europeană cât și în Pakistan liderii să fie la înălțimea situației. Vă mulțumesc. Doamna Șache, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Bati ceruse să fie protejat după numeroase amenințări care fuseseră adresate la adresa lui. Aceste amenințări erau împotriva tuturor acelor pakistanezi care doreau o societate mai tolerantă. Este o adevărată lovitură pentru Pakistan și pentru întreaga omenire. De ce autoritățile pakistaneze nu au acceptat această cerere a ministrului pentru a avea un vehicul blindat și pentru a avea un corp de pază de încredere? Cerând modificarea legilor blasfemiei, el a devenit uh, o țintă a extremiștilor așa cum au fost și coordonatorul pentru drepturile omului din Pakistan, care a fost omorât de asemenea pe 1 martie. Avem nevoie de acțiuni concrete, anchete la nivelul guvernamental care trebuie să aibă loc după standardele internaționale, pentru că impunitatea nu mai poate continua. Uniunea Europeană trebuie să monitorizeze situația și să ajute societatea civilă pentru a implementa instrumentele de democrație în această țară. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Sache, doamna Geringer ciągu ostatnich 10 miesięcy Parlament Europejski... domnule președinte. În ultimele 10 luni, Parlamentul European a adoptat trei rezoluții cu privire la libertatea de, de, de culturilor religioase în uh, Republica Islamică a Pakistanului. Și am discutat despre acest lucru la Strasbourg în prezența ministrului Shabaz Bati. Iar astăzi vorbim despre împrejurările asasinatului acestui ministru. Și acest uh, asasinat asasinat uh, al unei înalte oficialități înseamnă un lucru. Uh, Pakistanul se apără acum împotriva fundamentaliștilor, iar amenințarea nu vine sub chipul uh, celor care mm, comit atentate, ci și sub chipul unor oficialități politica Uniunii Europene față de Pakistan nu a fost eficientă până acum și de aceea sugerez să organizăm mese rotunde cu privire la minoritățile din Pakistan. Cred că serviciul nostru de acțiune externă ar trebui să reacționeze la evenimentele de la Islamabad înainte să fie prea târziu. Mulțumesc. Uh, acum, doamna Corhola, un minut. Așa pașpati, ja koko hänen elämänsä on hämmästyttävä. Vă mulțumesc, domnule președinte. Viața domnului Shahbaz Bati a fost marcată de încercările sale de a apăra credința fiecăruia. Parlamentul pakistanez însă a afectat, a adoptat recent un proiect de lege care afectează viața multor pakistanezi. Deci e clar că ei nu se îndreaptă pe legea, pe calea reformelor democratice. Există probleme legată de relațiile dintre diferitele comunități religioase, iar terorismul, de asemenea, un fenomen care a cauzat foarte multe probleme. Drepturile omului, democrația sunt în joc și sunt practic imposibil de apărat în climatul actual. Apărători ai drepturilor uh, omului, precum domnul Shahbaz Bati, sunt îndepărtați în mod nemilos. Și așa ceva se poate, situația de acolo se poate răspândi ușor și în alte țări. Domnul Bati era un bărbat curajos, știa care erau riscurile la care se expunea. În Pakistan e nevoie însă de legislație pentru a împiedica așa ceva, pentru a nu putea afecta viața a milioane de oameni. Vă mulțumesc, doamnă Corhola. Domnul Fadala. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, situația în Pakistan se înrăutățește, din păcate. Există atacuri și guvernul se pare că nu mai dorește să intervină. În luna ianuarie a fost uh, asasinat domnul Tasi, acesta era singurul ministru federal creștin. Uniunea Europeană și statele vecine negociază cu Pakistanul. Este vorba de o țară care este foarte importantă pentru relațiile cu Afganistanul. Există multe persoane care merg acolo pentru a ajuta în procesul de reconstrucție și se fac multe investiții în dialogul interconfesional. Însă, care este miza aici? Sistemul pakistanez trebuie să se reformeze. Trebuie să se pună capăt acelor practici de hărțuire a copiilor creștini și, în general, a creștinilor aceasta este în interesul Occidentului, pentru că dacă situația nu este controlată în Pakistan, această țară se va prăbuși și va cădea în brațele extremismului și a venit momentul să se pună capăt acestei tendințe. Mulțumesc, domnule Vandală. Domnul Tavares, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În moțiunile noastre de urgență adesea nu putem realiza foarte multe în Parlamentul European, însă putem să realizăm măcar două lucruri, precum libertatea de expresie și apărarea drepturilor omului într-o țară precum Pakistanul. Deci putem să ne facem auzită vocea și cred că trebuie să le spunem uh, aceste lucruri uh, celor care apără libertatea în Pakistan. Trebuie să le spunem că nu sunt singuri și cred că trebuie să dăm dovadă de demnitate în acest uh, mesaj. Trebuie să le transmitem acest mesaj celor care apără libertatea în Pakistan. Apoi, uh, guvernului pakistanez îi spunem că nu poate să le permită extremiștilor să vorbească în numele întregii țări, pentru că în cazul acestei legi a blasfemiei din Pakistan uh, sau în Indonezia, de exemplu, lucrurile arată ca și cum uh, fanaticii sunt lăsați, lăsați să vorbească cu, o vo- cu voce tare și până la urmă ajung să vorbească în numele întregii societăți pentru că um, acționează cu impunitate, dar dacă guvernele nu pot impune ceva, atunci întreaga țară va fi uh, scufundată într-un val de um, intoleranță. Și cred că trebuie să vedem ce a stat în spatele asasinatului ministrului Bati. Trebuie să facem o investigație aprofundată și nu putem să permitem ca investigatorii să fie contaminați de practicile serviciilor secrete pe care le-am văzut în această țară. Practici care presupun distrugerea dovezilor, de exemplu așa cum s-a întâmplat și în cazul uh, primului ministru anterior, Benazir Bhutto, care a fost uh, asasinat. Deci noi nu vrem ca fanaticii să ajungă să controleze discursul public. Va trebui să apărăm toleranța. Mulțumesc, domnule Tavares. Acum, în numele grupurilor politice, domnul Mauro, timp de un minut. Grazie, signor președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Shahbazbati, Shahbazbati, mă scuzați, a fost asasinat uh, din cauza acelei legi împotriva blasfemiei. A fost asasinat de un grup de extremiști care recurg la numele lui Dumnezeu pentru a putea ajunge ei la putere. Vrem aici să-i aducem un omagiu domnului Bate și să-i mulțumim pentru tot ceea ce a făcut. Eu sper că un sacrificiu atât de dureros să ajute măcar la ceva. Sper ca Uniunea Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă să treacă totuși la fapte și să nu mai pronunțe doar uh, câteva cuvinte cu glas uh, slab. Din păcate, am pierdut foarte mult timp vorbind. Dacă trebuie sau nu să includem cuvântul uh, creștin în acea declarație de condamnare și vedem cum sunt asasinați cu brutalitate creștinii. De multe ori aceștia sunt asimilați Occidentului, deși nu au nimic de a face cu occidentali. Deci cred că ar trebui ca atât Consiliul cât și Comisia să se inspire din ceea ce facem noi la Parlament. Vă mulțumesc, doamna Stiller. Courage and the work. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să aduc omagiu aici uh, curajului celor care au avut curajul să protesteze, hotărârea lor de a lucra pentru minoritățile din Pakistan. Acesta este un adevărat exemplu pentru noi toți și ei și-au pus viața în pericol, știau acest lucru și curajul lor ar trebui să fie recunoscut. Faptul că domnul Bati și-a pierdut viața, iar noi aici în, la Parlamentul European am pierdut un prieten practic. Ce putem face deci prin această rezoluție? Cred că există aici mai multe elemente importante se cere instituțiilor europene să vorbească despre problema toleranței în societate. De asemenea, aș cere comisiei atunci când are negocieri și negocieri comerciale problema drepturilor omului să fie tratată de fiecare dată. La punctul 19 se vorbește despre instituții și despre guvernul Pakistanului și problema democrației și a statului de drept. Cu toții am dori în sfârșit să adresăm condoleanțele noastre celor afectați și în special mamei domnului Bati mormântarea a avut loc săptămâna trecută și cred că este important să fim alături de familie. Mulțumesc, doamna Styler. Acum Doamne, iată Mechi, un minut. Of. Domnule președinte, asasinatul domnului Pati este a doua mm, omucidere a unui al doilea oficial pakistanez în două luni. Atât uh, domnul uh, Bati cât și domnul Taser au fost uciși, iar asasinatele lor trebuie să fie investigate cu atenție, iar și trebuie să fie aduși în fața justiției. Pe lângă uciderea domnului Bati, aș vrea să discut despre o altă problemă arzătoare de drepturile omului în Pakistan și anume situația uh, provinciei Balochistan. Minoritatea de acolo continuă să fie persecutată și potrivit Amnesty International, cel puțin 90 uh, activiști uh, paloși, um, uh, jurnaliști, avocați au dispărut sau au fost uciși. Există și alte persoane, precum cei implicați în furnizarea de prim ajutor, profesori sau oficialități ai guvernului, au fost supuși persecuției și amenințării. Parlamentul European și Uniunea Europeană trebuie să transmită un mesaj clar Pakistanului și să îndemne pa guvernul pakistanez să facă tot ce poate mai bun pentru a evita pe viitor astfel de situații. Mulțumesc, doamna Yetenmechi. Un minut și jumătate, colegul Kiel Nielsen. Aceste asasinate sunt, bineînțeles, de netolerat. Însă și mai grav este senzația de impunitate care domnește în ciuda faptului că agresiunile sunt din ce în ce mai numeroase. Pakistanezii și familiile victimelor, din păcate, nu, pot, nu se pot aștepta prea mult din partea unei justiții corupte din cauza intimidărilor, din cauza lipsei de formare a anchetatorilor și a procurorilor. Anchetele durează ani de zile și se bazează pe legi discriminatorii partea penală a sistemului justiție trebuie să fie reformată și trebuie să dea dovadă de o nouă credibilitate atât la nivel național cât și internațional. Un sondaj făcut de Fundația Enric Schboll în cadrul universităților arată că tinerii pakistanezi consideră că credibilitatea sistemului justiției este mai important decât forța militară sau sistemul parlamentar pentru supraviețuirea acestei țări. Iată de ce Uniunea Europeană trebuie să utilizeze toate instrumentele de care dispune pentru a întări cooperarea judiciară cu Pakistanul. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Kiel Nielsen. Acum, domnul Tanok, un minut. Domnule președinte, în Pakistan s-au stins vocile progresului și Abbas Bati știa că este în pericol ca creștin într-o țară în care intoleranța este în floare și el a tot denunțat legile blasfemiei din această țară și a fost și a refuzat să fie intimidat de fanatici, de fanatici. Apoi guvernatorul Punjabului uh, a fost asasinat dar Bati, în urma acestui asasinat, nu a primit gărzi de corp și a fost expus uh, acestui asasinat. De ce nu a primit uh, protecție din partea ofițerilor de securitate? Cred că aceasta este o întrebare pe care trebuie să-i o adresăm președintelui Zadari și cred că ar trebui să, mm, ca acesta să fie un exemplu în legătură cu radicalizarea societății din Pakistan. Oricum, un om foarte curajos și-a pierdut viața viața, iar noi, ca democrați, îi onorăm viața și, îi tra- și transmitem condoleanțele celor, uh, celor dragi, familiilor lor. Mulțumesc, domnule Tanoc. Acum, timp de un minut, domnul Pașca. Doslova, Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimate comisar, legea islamică Sharia prevede ca orice persoană care care aduce ofensă islamului trebuie pedepsit. Și astfel sunt practic amenințați toți activiștii pentru drepturile omului. Să nu uităm că aceste persoane care se opun uh, modernizării nu ezită să emită fatva, o fatva împotriva celor care sunt de o cu totul altă părere. Domnul Salman Taser, guvernatorul Punjabului și domnul Naem Sabir Jamaldini, coordonator pentru drepturile omului, au devenit, au fost țintele acestor atacuri și au devenit victimele lor. Politicienii Uh, sunt astfel uh, împiedicați să reformeze sistemul politic și sunt menținute în vigoare niște legi practic medievale. Însă nu vrem să punem neapărat în, în uh, conflict politicienii cu autoritățile religioase. Președintele, încep acum, mă scuzați, mai avem un vorbitor. Domnul minut. Mulțumesc, domnule președinte, și domnilor. Vorbim aici despre asasinarea unui ministru, asasinarea unui bărbat care a vorbit răspicat și a, a dezvăluit rădăcinile creștine, catolice. Deci, iată, vorbim despre încă un asasinat în Pakistan. Acesta demonstrează că autoritățile acestei țări nu controlează situația. Este o adevărată problemă din punctul meu de vedere, pentru că, de fapt, nu încercăm să acuzăm guvernul sau președintele Pakistanului de ceea ce se întâmplă. Singurul lucru pe care îl spunem este că nu suntem în stare să oferim uh, securitatea necesară, inclusiv uh, celor care se află la guvernare și care totuși reprezintă o minoritate uh, religioasă din această țară. Încetul cu încetul, situația se înrăutățește în Pakistan. Este o țară care se pare că este uh, caracterizată de ura extremistă religioasă față de alte religii. Cred că trebuie să ne spunem deci punctul de vedere. Mulțumesc, domnule Cernescu. Trecem acum la sesiunea Catch the Eye. Avem o listă foarte lungă de oratori. Avem de asemenea președinți și vicepreședinți ai grupurilor politice și cred că avem nevoie de o mai mare flexibilitate pentru aceste dezbateri în regim de urgență, pentru că este un subiect de foarte mare interes pentru toată lumea. Oricum, am să încerc să dau dovadă de flexibilitate, să țin cont de colegii care nu iau cuvântul acum pentru a interveni la celelalte dezbateri. Domnul Galer. Mulțumesc, domnule președinte. Cu o săptămână înainte să fie ucis, chiar am discutat cu domnul Bati la mm, Islamabad. Uh, Dumnealui era o persoană foarte îngrijorată de situația din Pakistan din ultimele câteva luni. Era îngrijorat de uciderea domnului uh, Salman Taseer, guvernatorul uh, Punjabului și așa mai departe. Uh, era un ministru, a fost ministru, a fost membru al Parlamentului, a fost jurnalist și avocat și activist al drepturilor omului. Și toate aceste persoane nu au putut uh, să mai reziste amenințărilor. Și aceasta este adevărata provocare. Cu toții trebuie să ne ridicăm împotriva intoleranței. Dar acolo, de îndată ce cineva se ridică împotriva legii blasfemiei, este mm, uh, pedepsit. Dumnealui a fost expus unei amenințări foarte mm, serioase

Domnule Grip, mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să-mi exprim uh, emoția față de acest asasinat uh, laș din 2 martie anul acesta a ministrului pentru minorități, care aparținea minorității creștine. Acest asasinat uh, terorist a urmat multor altor asasinate a unor personalități curajoase, tolerante, care doreau să susțină drepturile omului și, în general, ale femeilor. Guvernul pakistanez um, a făcut lumina asupra acestui asasinat laș și a asigurat, într-un mod eficient, protecția persoanelor amenințate de extremiștii religioși fanatici. Mă gândesc aici în special la doamna Sher Women și aș vrea de aceea să cer încă o dată cu putere tuturor instituțiilor competente ale Uniunii Europene să includă în cadrul negocierilor pentru pregătirea viitorului acord de cooperare, în special acordul de cooperare UE-Pakistan, și o clauză a respectării libertății religioase și a libertății drepturilor omului. Vă mulțumesc! Mulțumesc! încheierea acestei proceduri Catch the Eye, doamna Ciulesca. Mulțumesc foarte mult. Vorbim încă o dată despre problema drepturilor omului în Pakistan și de această dată vorbim despre asasinarea ministrului Bati, care era împotriva legilor blasfemiei din Pakistan. Dumnealui era pentru mai multă toleranță în această țară. Iar rezoluția Parlamentului European cu privire la acest asasinat este un exemplu al modului în care vorbim împotriva situației degradante din Pakistan. De asemenea, reamintim drepturile minorităților care adesea sunt încălcate. Este de datoria noastră să vorbim despre despre aceste evenimente. De aceea, dați-mi voie să subliniez că este important să sprijinim organizațiile neguvernamentale care încearcă să apere drepturile omului în această țară. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum uh, am încheiat uh, procedura Catch the Eye și trecem mai departe la intervenția comisarului Han am deplâns asasinarea guvernatorului Punjabului, domnul Salman Taseer. După câteva săptămâni, acțiunile violente au continuat cu asasinarea pe 2 martie a domnului Shahbaz Bhatti, ministrul minorităților din guvernul pakistanez. Vicepreședinta Ashton a condamnat cu tărie acest, as- aceste asasinate și și-a exprimat îngrijorările legate de climatul de violențe din Pakistan uh, legat de controversa privind legea blasfemiei. Domnul Bati era foarte bine cunoscut pentru faptul că apăra drepturile omului și libertatea religioasă. Era, unul din, era una din puținele voci care mai îndrăzneau să vorbească Asasinarea domnului Salman Taseer, guvernatorul Punjabului, nu l-a împiedicat să uh, apere în continuare drepturile omului. Doamna Ashton i-a cerut Pakistanului să-și asume responsabilitățile și să ofere protecția cuvenită celor care au funcții oficiale sau celor din societatea civilă care sunt amenințați. Declarațiile ministrului Gilani Um, au fost însă în sensul negării intenției guvernului de a retrage legile. Cei care instigă la astfel de crime trebuie să fie uh, opriți. Domnul Tasir și domnul Bati uh, s-au exprimat împotriva legii privind blasfemia, însă în climatul existent ei au avut de suferit. Legea Basemiei, care conține pedapsa capitală, e incompatibilă cu valorile pe care le promovăm noi în relația noastră cu Pakistanul. De asemenea, au loc uh, discriminări și nedreptăți împotriva minorității creștine din cauza acestei legi.